Bună ziua, doamnelor și domnilor. Declar sesiunea plenară întreruptă pe 29 martie reluată. Dragi colegi, sunt extrem de încântat să urez astăzi bun venit unui număr de 12 observatori croați uh, în Parlamentul European. Bun venit, dragi colegi!